Yes, dear colleagues, thank you for being here. We will start in time because of the... Stimați colegi, vă mulțumesc că sunteți prezenți. Vom începe când trebuie, deci acum, pentru că avem doar două ore la dispoziție și mai avem și un punct adițional pe ordinea de zi pe care vi-l voi explica în curând. Întâi și tăi vreau să vorbesc procedura de vot pentru amendamente, ați primit ieri după masă un e-mail de la secretaria prin care vi se prezenta rezultatul votului organizat Uh, vis-a-vis -vis de cele șase dosare menționate. Acum pot valida în mod a, oficial tot acest vot. Nu am să citesc întregul e-mail, puteți ști e-mailul separat dacă doriți, dar vreau să vă spun că se validează în mod oficial rezultatul. Mai este o chestiune pe care doresc să o discut cu dumneavoastră. Ieri după masă am primit o recomandare de la conferința președinților de comisii cu privire la o propunere de regulament din partea Parlamentului și uh, Consiliului, prin care se modifică regulamentul 2016 28 privind măsurile tranziționale pentru hmm, abordarea crizei COVID. Envi și IMCO, în conformitate cu regula 58, vor avea responsabilitate comună. Doar câteva explicații aș dori să vă dau datorită lanțurilor de aprovizionare uh, întrerupte Industria mașinăriilor, industria mașinilor um, nu a primit uh, componente esențiale, exemplu, pompe, echipamente electrice și mai departe. Conform regulamentului uh, 2006 1628, toate componentele se supun anumitor reguli E vorba de 4.000 de componente de tranziție. Toate aceste componente de tranziție trebuie să fie produse înainte de 31 decembrie 2019. Deci problema, care este problema practică aici? Se vorbește despre amânarea unui termen legal din cauza crizei. Asta este esența problemei, de fapt. Am avut competență comună pe această temă cu Envi, conform regulii 58, ni s-a cerut să analizăm problema de urgență. Coordonatorii au primit ieri un e-mail pe această temă și prin procedură scrisă noi am acceptat propunerea comisiei. De fapt, coordonatorii au analizat această chestiune în mod urgent și au fost de acord să adopte o procedură simplificată, deci fără amendamente. Deci acceptăm propunerea comisiei și putem vota problema aceasta miercuria aceasta la plenară. Deci înțelegeți cât de urgentă este tema. Coordonatorii au fost de acord să accepte această procedură. Prin urmare, vom fi complet implicați în această chestiune alături de Envy, la acest vot. Repet, este vorba de extindere de urgență a termenului până la 31 iunie 2021, deci extinderea este de un an, pentru punerea pe piață a anumitor componente și mașinării deja produse. Este extrem de important pentru părțile implicate. Acum urmează să realizăm un vot prin apel nominal, un vot unic pe această propunere a comisiei. Înainte să deschid sistemul pentru votul final, încerc scuze, de fapt, înainte să fac toate aceste lucruri, trebuie să verific quorumul. Apoi vom trece la procedura de vot simplificată. Am să vă explic în curând despre ce e vorba, dar Panos mai întâi trebuie să verificăm quorumul. După cum bine știți, cum verificăm quorumul? Vă rugăm să apăsați butonul Raise Hand de a ridica mâna. Nu stați că vă explic, nu vom vota cu cardurile. Quorumul e doar uh, prezența și apoi participanții remote, vă rog să apăsați butonul de ridicare a mâinii ca să știm că sunteți în mod activ, în mod activ prezenți la întâlnire. Și acum să numărăm, să vedem. Da, bun. Quorum. Acum puteți să apăsați din nou butonul Raise Hand ca să lăsați jos mâna. Este foarte important, am să vă explic imediat. Cum vom proceda cu acest vot? Eurodeputații prezenți în sală își vor ridica mâini, mâna. Deci nu folosiți sistemul cu cartele pentru că nu funcționează. Oamenii aflați acasă vor apăsa butonul Raise Hand, ridicarea mâinii. Dar nu încă. Atenție, așteptați puțin, am să vă zic eu cine este pentru, cine este împotriva, cine se abține. Și pentru fiecare dintre aceste trei întrebări vă veți putea ridica mâna, fie fizic în sală, fie în mod virtual cu butonul aferent. Vom înregistra voi prin apel nominal, apoi veți lăsa mâna jos până când pun a doua întrebare și apoi cea de treia întrebare. Sper că este clar, pentru că altfel ne vom încurca, va fi mare derută. Prima întrebare este, cine este pentru? Cine este pentru această propunere? Acum puteți ridica mâna fizic în sală sau cu butonul aferent dacă sunteți remote. Vă rog să apăsați butonul de ridicare a mâinii dacă sunteți de acord cu această propunere. Bineînțeles, participanții remote pot ridica mâna doar o dată. Am contorizat fiecare vot? E un vot, Marcel. Deci dacă ești pentru, atunci, dacă Marcel, poți să-ți ridici mâna. Bun, am luat notă de toate voturile în favoarea propunerii. Acum vă rog să vă lăsați mâna jos în sistem. Oamenii care sunt acasă, lăsați-vă mâna jos. A doua întrebare este cine este împotrivă. Acum vă rog să vă ridicați mâna dacă sunteți împotriva acestei propuneri. Puteți ridica mâna acum. Nu se întâmplă nimic, deci se pare că nimeni nu se opune. Și acum am să pun întrebarea cine se abține. Dacă vă abțineți, vă rog să vă ridicați mâna acum, în sală sau virtual. Și aici se pare că nu reacționează nimeni, nu se abține nimeni. Foarte bine. Am încheiat acest vot. Înseamnă că avem 17 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri. După cum spuneam, este un vot prin apel nominal. Se adoptă poziția noastră în calitate de comisie, este un aspect foarte important, deoarece procedura în plen se va desfășura mâine. Foarte bine. Acum trecem mai departe la ordinea de zi obișnuită. Votul final cu privire la cele șase dosare, cele șase propuneri. Acum, în mod oficial, deschid acest vot. Puteți realiza votul fie prin sistemul iVote, fie prin un um, fie prin, pe, pe hârtie aici în sală. Votul s-a deschis. Bun. În mod oficial, mai puțin trebuie să verific. Votul este deschis. Acum este 9 și 8 minute. Și deci votul este deschis până la 10 și un sfert, să zicem, este deschis votul. Inițial era de la 9 și 5 la 10 și 5, dar iată că avem câteva minute în plus, până la 10 și un sfert. Rezultatul votului se va publica înscris în mod oficial pe site-ul INCO. Acestea fiind spuse, fără să ne mai lungim cu vorba, nu mai dorim să, cerem, să le cerem miniștrilor să așteptăm mai mult, trecem la prezentarea programului președinției germane pentru uh, acest semestru care ne așteaptă, cu domnul Peter Altmaier, ministru federal pentru economie, și Cristin Lambrecht, ministru federal pentru uh, justiție și protecția consumatorului. Le urez amândurora bun venit la întâlnirea noastră. Le mulțumesc pentru faptul că participă la discuții și vreau să vă aduc aminte că scopul discuției noastre astăzi este de a afla mai multe despre prioritățile președinției germane și să fac, avem un schimb de opinii Domnul Altmaier, domnul ministru Altmaier va primi cuvântul pentru 10 minute. Domnule ministru, aveți cuvântul. Ehm, meine sehr verehrten Damen und Herren, Doamne și eh, domni, dragi colegi, bună dimineața în mai multe limbi. Mă bucur să prezint împreună cu eh, Cristina Lambert prioritățile noastre, să stăm uh, la dispoziția dumneavoastră pentru uh, întrebări. Uh, suntem conștienți de faptul că suntem în contextul acestei pandemii COVID și că ne vom desfășura președinția în condiții mai grele, deoarece organizarea ședințelor Consiliului, cel puțin în prima jumătate a președinției noastre, va fi împiedicată deci vom avea videoconferințe și am văzut că sistemul poate funcționa, funcționa și așa foarte bine, dar e mult mai greu să discuți, să negociezi și să finalizezi discuții. Și sper că vom lucra cu toții uh, foarte intens, foarte bine, prin rețele, uh, pe dosarele uh, importante uh, pentru președinția germană. Uh, Uh, vom avea Consiliul pentru Energie, de competitivitate, ne vom ocupa și de aspectele digitale și de coeziune, deci vom avea cinci formațiuni foarte importante. De asemenea, împreună cu Secretariatul Comisiei ne vom ocupa de solidaritate și de redresare economică, vrem să, o, să le încurajăm și ne bucurăm foarte tare pentru faptul că s-a făcut acea propunere de fond pentru redresare pentru a folosi uh, toate fondurile și posibilitățile pentru a combate uh, uh, forțele centrifuge în Europa. Vrem să combatem criza puternic, ceea ce înseamnă că trebuie să creăm locuri de muncă și nu doar prin sprijin financiar și de aceea vom fi foarte activi, vom E un sistem foarte solidar. De asemenea, pentru cetățenii noștri e foarte important să asigurăm uh, lanțuri de aprovizionare mondiale uh, rezistente, reziliente, lucru uh, care nu înseamnă că vrem să dăm înapoi globalizarea, ci că în anumite domenii strategice, cum ar fi uh, protecția sănătății noastre uh, și alte domenii economice importante, vrem să fim independenți uh, și neafectați de pandemii și alte probleme care vin din alte regiuni sau țări. În domeniul dumneavoastră de competență, în special, avem programul pentru piața, CFM-ul și fondul de redresare, și le vom acorda foarte multă atenție acestora, pentru că dorim, uh, uh, vrem ca IMM-urile să fie susținute, să întărim competitivitatea lor și de aceea vom avea nevoie de o piață internă eficace. Ca uh, prioritate sau priorități mai avem în programul nostru și felul în care Europa poate să se poziționeze mai clar, mai puternic în relațiile internaționale, cum uh, își asigură lanțuri de aprovizionare și livrare mai puternice și, de asemenea, uh, având în vedere reacțiile naționale uh, la pandemie, care ne-au dezamăgit, având în vedere că și eu am uh, lucrat la Bruxelles uh, din 90-94 și că vin din Zarland, uh, unde practic nu mai existau uh, granițe între Luxemburg, Franța și Germania, am fost foarte surprins și trist pentru că am văzut că această pandemie a făcut uh, să se renunțe și să se piardă aceste bune obiceiuri transnaționale uh, și uh, s-au deci în calea liberei circulații. Am văzut oameni care au stat ore întregi uh, la frontiere sau care nu puteau să ajungă la clienții lor, la locul de muncă, deoarece am reintrodus regimuri uh, naționale la, fronti- la trecerea de frontiere și de aceea trebuie să împiedicăm ca în cazul altor crize de genul acesta situația să se repete. De asemenea, trebuie să consolidăm piața internă și de aceea în septembrie vrem să adoptăm concluzii ale Consiliului legate de politica privind piața internă. De asemenea, vrem să discutăm și să consolidăm uh, suveranitatea digitală în Europa. Am văzut digitalizarea, mai ales în contextul crizei COVID-19, am uh, constatat că, așa cum era uh, nevoie și înainte, avem un, cum se întâmpla și înainte, avem un mare deficit digital și vom propune în toamnă să avem, să creăm o infrastructură digitală proprie cu întreprinderi din țările noastre ca să aibă, care să aibă posibilitatea să uh, prelucreze date și să dețină date la standardele europene în condiții bune asigurând și uh, disponibilitatea datelor în condiții și la standarde, posibilitatea de a salva datele, de a le păstra. Avem un proiect deja destul de avansat, avem un proiect franco-german cu 300 de întreprinderi interesate uh, să participe. Avem o fundație întemeiată în conformitate cu dreptul belgian și care va uh, lucra pentru a crea această infrastructură a datelor. Și Thierry uh, Breton uh, a discutat cu mine, am discutat cu el uh, despre acest proiect uh, franco-german care să devină unul cu adevărat european. Și în timpul președinției noastre, cu siguranță, uh, acesta va face pași înainte. Vrem să dezvoltăm pe mai departe și piața internă, vrem să facem din Europa o economie uh, eficientă și la asta contribuie nu doar Gaia X, ci și uh, ținerea pasului uh, de către Europa în ceea ce privește economia platformelor. E vorba de o chestiune ce ține de competitivitate, dar și de uh, încurajarea startup-urilor, a noilor întreprinderi care uh, în acest domeniu pot să crească foarte bine. Cred că e care poate fi în interesul consumatorilor, cu condiția să fim bine reglementați, să asigure mai multă transparență, posibilități de decizie și care va funcționa numai dacă nu o vom avea doar uh, monopoluri internaționale, de monopoluri ale unor foarte mari companii și de aceea sunt de părere că ar trebui să ne gândim cum să facem, să dăm posibilitatea întreprinderilor noastre să uh, activeze cu succes în economia platformelor. Mai sunt uh, și chestiuni de discutate privind uh, strategia industrială. Comisia a făcut o propunere în acest domeniu care propune o strategie industrială modernă în IPCI, uh, acele proiecte importante de interes european, uh, vom avea un subiect foarte important de discutat. Vom discuta și despre producția de hidrogen, despre tehnologia 5G și vom face uh, tot ce va fi necesar. Veți vedea, avem multe pe ordinea de zi și când se va putea uh, Uh, vom discuta și cu Parlamentul European ca să obținem um, rezultate bune. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you, um, Minister Altmaier. Mulțumesc, doamna președinte, dragi membri ai Parlamentului, dragă domnule Altmaier. Mă bucur foarte tare că pot astăzi să prezint prioritățile președinției germane în ceea ce privește protecția consumatorilor. Am avut deja onoarea să fac acest lucru pentru că am avut o primă videoconferință a Consiliului, Consiliul de Justiție și Afaceri Interne și am prezentat deja acolo colegilor aceste priorități. Trăim uh, vremuri grele, dar uh, e clar că ele ne oferă și posibilități noi și uh, după ce ne obișnuim cu videoconferințele, ne dăm seama că ele sunt și o soluție pentru viitor și după pandemie ne permit totuși să avem un schimb de opinii și discuții bune mai ales acum că numai acest format ne este disponibil și mă bucur că îl putem folosi și cu Parlamentul European. Am avut deci Consiliul de Justiție și Afaceri Interne, am bineînțeles că am vorbit acolo despre statul de drept, ce se întâmplă cu uh, libertățile civile în această situație dificilă și bineînțeles se pune și întrebarea ce facem uh, când ne vom confrunta și cu alte crize. E clar că Uniunea Europeană se bizuie pe valori, pe uh, drepturi uh, democratice, pe libertățile democratice și că limitările acestora ar trebui impuse numai atâta timp cât uh, acest lucru este proporțional și justificat. În plus, am vorbit și despre instigarea la ură și despre fake news, pentru că și acestea sunt lucruri foarte importante pentru consumatori, tocmai în aceste momente dificile. Nu e vorba doar de faptul că consumatorii uh, pot fi înșelați prin publicitate înșelătoare sau uh, fake news uh, și cumpără astfel produse care nu funcționează cum trebuie, dar chiar cumpără produse falsificate, contrafăcute și de aceea va fi aceasta și, și pentru noi, pentru președinția germană, o temă foarte importantă. De asemenea, programul nostru în ceea ce privește protecția consumatorilor se va axa pe trei principii de bază. În primul rând, stabilirea unui model de consum durabil, apoi o tranziție digitală orientată către binele consumatorilor și care și agenda pentru 2030 a Națiunilor Unite, precum și o mai bună transpunere și implementare a dreptului consumatorilor. Politica privind consumatorii, protecția consumatorilor poate contribui, după părerea mea, la o redresare economică a Europei și la o ieșire în situație încă mai bună din această criză. Cererea privată, ca și după criza din 2009, criza financiară din 2009, va fi un factor cheie pentru redresarea economică și de aceea trebuie să facem tot ce se poate astfel încât consumatorii să-și recâștige încrederea în uh, Uh, piața internă și într-o politică privind consumatorii uh, rezilientă a Uniunii Europene. Uh, factorii politici au tras concluziile necesare și au luat, au impus măsuri economice cerute de criza COVID și, bineînțeles, Există repercusiuni economice. Au fost expuse și vulnerabilitățile și v-aș da doar câteva exemple despre care ar trebui să și discutăm. Uh, din cauza insolvenței, consumatorii s-au găsit în situații foarte uh, dificile și de aceea sunt convinsă că o revizuire a condițiilor europene pentru asigurările um, în caz de insolvență, în cazul pachetelor de călătorii sau uh, a zborurilor cu avionul trebuie să, să aibă loc. De asemenea, încă uh, prin uh, cooperare pentru protecția consumatorilor, iarăși uh, trebuie să îmbunătățim situația consumatorilor. Am văzut, datorită creșterii comerțului electronic pe durata crizei, că trebuie să ținem seama de importanța platformelor a comerțului electronic, mai ales că uneori ne confruntăm cu produse contrafăcute sau cu lipsa unor produse, cum ar fi măștile faciale și uh, în, uh, ne vom ocupa asemenea și de noua strategie privind uh, proprietatea intelectuală. Sarcina noastră în urm- lunile următoare va fi să tragem învățăminte din uh, această pandemie COVID-19 și să creăm noi repere pentru crearea unei politici privind protecția consumatorului în Europa, care să fie una uh, care să asigure rezistența la crize. De asemenea, uh, Comisia va prezenta uh, o carte albă privind uh, protecția consumatorilor. Acest lucru a fost anunțat și în Consiliul și considerăm că acum politica privind consumatorii ar trebui să țină seama în principal de uh, aspectele digitale și ecologice, de tranzițiile digitale și uh, ecologice. Avem uh, priorități cum ar fi inteligența artificială, economia platformelor și considerăm că foarte, de foarte mare interes este uh, cadrul de reglementare pentru inteligența artificială, cadrul de reglementare a responsabilității uh, platformelor și reglementarea hate speech. Uh, în ceea ce privește tranziția ecologică, trebuie să creăm un model de consum mai durabil prin încurajarea reparațiilor uh, și încrederea uh, creșterea încrederii în uh, declarațiile publicitare. Și considerăm că aici trebuie să ținem seama și să fim atenți și la colaborarea la nivel internațional. Avem nevoie de re- relații bune cu alte state. Și, încă o dată, să vă spun uh, ce, ce părere am despre uh, inteligența artificială. Considerăm că un cadru de reglementare bun este absolut esențial pentru că putem să ținem seama cu ajutorul lui și de riscuri și de oportunități. E foarte important să pentru că e vorba de date, de prelucrarea unor date și există mare neîncredere în rândul consumatorilor în, în legătură cu prelucrarea datelor. Însă dacă avem reguli clare pentru a, a folosirea acestor date, avem și șanse foarte mari să creștem încrederea în, a, în ele. Apoi, o discuție despre aspectele etice este de asemenea fundamentală pentru viitorul uh, inteligenței artificiale. Uh, trebuie să fie clar că tehnica servește omului și nu invers. Și de aceea voi uh, lupta pentru un uh, cadru juridic uh, adecvat din perspectiva riscurilor care să fie creat în timpul președinției noastre. De asemenea, mai există un risc foarte mare în cazul inteligenței artificiale ca discriminările existente și inegalitățile de tratament care există să fie deja integrate în această inteligență artificială sau ca ea să creeze unele noi. Și de aceea cetățenii trebuie să poată avea posibilitatea să se apere de această discriminare cu ajutorul inteligenței artificiale, așa cum se întâmplă și în cazul uh, când deciziile sunt luate de oameni și pentru a ne asigura că avem acest lucru va fi nevoie de transparență, de trasabilitate și de un caracter explicabil al hotărârilor uh, luate de inteligența artificială. De aceea și în Cartea Albă a Comisiei legată de inteligența artificială se vorbește clar, uh, expres de uh, riscurile de discriminare și de crearea unui cadru adecvat, uh, cadru juridic adecvat al Uniunii Europene care să țină seama de uh, Uh, drepturile fundamentale. De asemenea, criza coronavirus a arătat că avem un nivel de protecție a consumatorilor destul de bun, însă consumatorii adesea au probleme în a-și exercita drepturile pe care le au și de aceea ar trebui să ne asigurăm că avem mecanisme de transpunere eficace. Mai sunt apoi uh, două trialoguri despre care vreau să vă vorbesc. În primul rând, cel privind drepturile consumatorilor uh, care sunt călători pe căile ferate. Vrem să facem tot ce se poate astfel încât să încheiem cu succes acest dosar. Știu că Comisia de Resort în cadrul Parlamentului este Comisia TRAN, însă pentru că e un lucru important și din perspectiva protecției uh, consumatorilor, n-am vrut să trec cu vederea acest dosar. Apoi, în timpul uh, președinției croate a început trialogul privind reforma, privind răspunderea autocivilă obligatorie. Știu că până acum discuțiile nu au fost prea ușoare, însă am toată încrederea că vom pași înainte. Și permiteți-mi în încheiere să mai spun câte ceva și despre evenimentele prevăzute până acum. E clar că, având în vedere nevoia de distanțare și regulile privind distanțarea, întrevedem că vom fi constrânși uh, până la sfârșitul președinției noastre să reducem numărul de uh, evenimente. Nu știm uh, exact uh, în ce format se va desfășura informal uh, pentru uh, miniștrii pentru protecția consumatorilor prevăzut pentru 2-3 uh, noiembrie la Berlin, dar pentru că uh, avem apoi pe 1 decembrie și uh, ziua consumatorului uh, vom avea la acel uh, Consiliu Informal și ministrii de justiție, pentru că știm că în toate statele europene există o departejare diferită a competențelor sau o grupare diferită a competențelor și de aceea vrem să invităm pe cât mai mulți ca să dăm cât mai mult elan acestor discuții. Cum spuneam, pe 1 decembrie este ziua consumatorului. Din păcate, nu va avea loc uh, un uh, eveniment în persoană, așa cum inițial, dar vom avea un eveniment virtual și uh, discuția se va axa pe uh, politica pe, privind consumatorii uh, în slujba agendei 2030 și sper că și uh, agenda Comisiei în ceea ce privește consumatorii Uh, va fi un element care să da naștere la discuții. Dar, bineînțeles, o să vă mai informăm în legătură cu diferitele evenimente organizate, pentru că, știți, se iau decizii de la o zi la alta, lucrurile evoluează uh, din cauza pandemiei. Noi ne propunem multe și mă bucur că putem discuta și cu dumneavoastră Parlamentului European. Mulțumesc! Thank you, uh, Minister Lambert. Mulțumim, doamnă ministru Lambert. Este adevărat, ne așteaptă multe provocări și multe de făcut. Am să dau acum cuvântul pentru întrebări și după cum știți vor fi două runde de întrebări, prima pentru coordonatori în grupurile politice și toate, fiecare dintre intervenienți va avea două minute pentru o întrebare iar miniștrii 3 minute. Deci 5 minute în total în prima rundă. Începem cu domnul Andreea Schwab în numele BB. Aveți 2 minute. Mulțumesc. Bună ziua, domnule ministru, doamnă ministru. Mulțumim pentru prezentarea coerentă a agendei și bineînțeles că uh, vă mulțumim că participați la o discuție cu Parlamentul European, reprezentând uh, guvernul uh, german și, două, și cele două mari partide de coaliție. Pentru domnul Altmaier aș avea o întrebare, pentru că ah, aș vrea să discute două chestiuni. Mai întâi, ați spus că vrem ca Europa să fie din nou puternică și dacă ne uităm la programul Next Generation EU, vedem că rămân foarte multe mijloace care ar putea fi ajuta la redresarea uh, economiei, la revenirea la stabilitate statele membre nu pot face acest lucru singure, însă și am vrea ca fiecare euro din acest program, cheltuit din acest program, să ajungă uh, cumva la fiecare cetățean european. Și uh, dacă avem concluzia ale Consiliului, vrem să fie clar că aceste credite asumate de Uniunea Europeană sunt pentru europeni, pentru cetățeni și că nu se dau guvernelor naționale. Și apoi, în legătură cu economia platformelor, s-a vorbit ieri despre felul în care uh, se pot folosi uh, instrumentele de concurență legale. Uh, cum uh, putem uh, în așa fel încât să nu sugrumăm, să nu sufocăm inovarea, să lăsăm posibilitatea de a avea competitivitate, dar și inovare. Și deci întrebarea, cum putem face să asigurăm acest lucru și cum va ataca președinția germană această provocare? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Șap, domnule ministru, domnule ministru. Ich äh, teile die Auffassung zu den europäischen äh, foarte interesat de, mijlo- de felul în care vor fi cheltuite uh, mijloacele europene. Uh, menținem legătura cu colegii și mult cu comisarul Breton, astfel încât acești bani să fie cheltuiți nu doar rapid, ci și eficace pentru a uh, depăși criza și pentru a finanța inovarea pentru viitor. În ceea ce privește economia platformelor, suntem în strâns dialog cu Comisia și ne orientăm uh, după propunerile făcute de aceasta. Și în Germania avem uh, chiar o procedură legislativă privind îngrădirea concurenței competitivității uh, și împreună cu colega Lambert încă discutăm pentru a vedea exact când uh, se va adopta uh, o astfel de inițiativă și sperăm că vor fi astfel de inițiative și la nivel european. Thank you. Um, then the... Mulțumesc. Cristel Șaldemose din partea SND are cuvântul. Aveți două minute. Mulțumesc foarte mult și aș vrea să mulțumesc președinției germane din partea grupului socialist pentru un program ambițios și important care așteptăm să se concretizeze în aceste șase luni. Multe dintre subiectele menționate astăzi aici ne mulțumesc pentru că vorbim despre crearea unei piețe unice durabile, o mai bună metodă de producție pentru a nu uh, epuiza resursele și așa mai departe. E un program care mă încântă. Domnul Altmaier, prima întrebare dumneavoastră. Vorbesc despre crearea unei piețe interne solide, rezistente și sunt de acord că e nevoie de așa ceva. Însă, cea mai bună cale să creăm o astfel de piață n-ar fi să ne întoarcem la normal cât mai repede? Uh, suntem în niște împrejurări speciale, cu legislații speciale în această criză, dar ar trebui să ne întoarcem la normal. Avem perioade de tranziție prelungite pentru uh, foarte multe acte legislative. Nu credeți că ar fi important să revenim la normal și să ne asigurăm că nu acordăm prea mult ajutor de stat și statele membre fac tot ce trebuie pentru a se asigura că legislația este implementată? Și pentru doamna Lambert, mi-a plăcut ideea dumneavoastră să facem mai mult pentru a implementa legislația privind consumatorii. Absolut de acord. Întrebarea mea este cum să facem așa ceva și pentru președinția germană, cum vă gândiți să faceți așa ceva? Credeți că o agenție europeană pentru implementarea drepturilor consumatorilor ar fi calea de urmat pentru a avea o abordare de la nivel european, să vedem cum fac statele această treabă? Mi-ar plăcea să-mi răspundeți. Vă doresc mult succes pe durata acestor șase luni. Mulțumesc! Mulțumesc, Cristel. Domnilor miniștri, vă rog. Ja, die Frage... Întrebarea pentru mine privea uh, reziliența pieței interne și mijloacele acordate. Da, Vrem să revenim la normalitate, însă cu o politică sanitară și, uh, rezonabilă, responsabilă. Și dacă ne uităm uh, la situația medicamentelor, a dispozitivelor medicale, înțelegem că mai avem de trăit cu această criză și că măsurile naționale luate în cadrul uh, dreptului european uh, fac în așa fel încât uneori lanțurile de aprovizionare perturbate. Și uh, am văzut că există, s-a întâmplat ca multe întreprinderi să trebuiască să sisteze producția pentru că nu mai puteau primi uh, materiile prime din alte țări. Și la această chestiune trebuie să lucrăm, să analizăm și să ne asigurăm că în viitor și în cazul unor pandemii, uh, la care, pe care nu le putem anticipa și când ne vom confrunta cu alte probleme, măsurile de combatere vor fi luate în așa fel încât regulile pieței interne să nu fie încălcate și uh, ca libera circulație a bunurilor, uh, persoanelor, mijloacelor financiare să rămână posibilă, chiar și în contextul unor crize. Eu însumi, ca secretar de stat, în ultima președinție germană din 2007, când uh, lucram cu uh, ministrul Schäuble, uh, am arătat cam în ce direcție ar fi trebuit să mergem. Am, atunci ne ocupam de combaterea uh, migrației ilegale și am uh, introdus posibilitatea de a avea echipe comune de poliție pe TGV-ul care mergea din Franța în Germania și uh, lucrurile au mers bine. Acum, în cazul pandemiei corona, am reacționat cumva asemănător, pentru că în ultimii 20 ani uh, și în, pentru uh, spațiul Schengen și în uh, ultimii 30 de ani pentru piața internă, nu ne mai confruntați eram cu astfel de situații. Doamna Lambrecht, da, mulțumesc. Această criză ne-a arătat că unele reguli valabile în prezent sunt greu de uh, folosit de către consumatori, mai ales când e vorba de uh, pachetele de servicii de călătorie. Uh, mulți cetățeni au fost afectați pentru că își plătise vacanțele și nu au putut să mai meargă, ceea ce înseamnă că au avut probleme foarte mari. Noi, în Germania, Uh, am lăsat uh, libertate companiilor uh, cum să soluționeze aceste probleme, dar cred că avem nevoie de un drept al asigurărilor pentru uh, insolvență, pentru astfel de servicii. Cred că trebuie să uh, decidem mai bine la nivel de state membre și împreună cu Comisia uh, mecanisme mai bune în astfel de situații și uh, sunt sigură că în timpul președinției vom discuta despre dacă vorbim și despre inteligența artificială, cu siguranță ea ne va ajuta să găsim soluții europene. De exemplu, am putea avea o agenție europeană care să se ocupe uh, direct de implementarea deciziilor noastre și cred că, într-adevăr, aceasta ar fi o propunere utilă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnilor miniștri. Acum, doamna Dita Cearansova, din partea Riniu. Dita, ai două minute. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Mulțumim uh, domnilor miniștri pentru prezentări. Vă așteaptă multe, aveți multe și președinția dumneavoastră sosește într-un moment plin de provocări. Așa că în numele grupului meu, în primul rând, vreau să încep prin a vă ura mult succes. Am o întrebare de ordin mai degrabă politic și una de ordin practic. Andreas Schwab a menționat um, partea cu legea digitală de care comisia noastră va fi responsabilă și Germania a susținut întotdeauna crearea unui regulament ex ante ca parte a acestei legi. Probabil că acest regulament va avea impact asupra uh, platformelor non-europene, supunându-le unor reguli și controle mai stricte, în ceea ce privește actele economice în Uniunea Europeană și stimulând concurența. Țara dumneavoastră a fost extrem de critică față de politica europeană a concurenței și a cerut crearea de lideri europeni pe baza principiului suveranității digitale. Prin urmare, domnilor miniștri, cum le răspuneți celor care vor spune că aici este vorba despre protecționism? Și contravine principiului comerțului liber și a unei piețe unice deschise, de care cancelara Merkel uh, vorbește așa de des. Apoi, există o serie de dosare INCO ce așteaptă să fie finalizate trialogurile, de exemplu, directiva privind notificările, uh, asigurările. Acestea nu au fost uh, incluse printre prioritățile președinției dumneavoastră. Ne puteți spune, domnilor miniștri, sau ne puteți promite că veți încerca să finalizați aceste două dosare sub președinția germană? Parlamentul este pregătit, suntem în stand-by, așteptăm și sperăm să putem finaliza aceste două dosare pentru cetățenii noștri. Mulțumesc, Dita! Domnilor miniștri, domnule, doamna ministru, cine dorește să intervină primul, vă rog. Eh, ja, wir haben... În ceea ce privește aceste inițiative legislative, facem tot ce se poate astfel încât regulile privind notificarea uh, în ceea ce privește serviciile să progreseze. Știm însă că în acest moment sunt niște minorități de blocaj, sunt niște probleme și de aceea vom lucra și în timpul președinției germane la acest dosar. Vom propune comisiei Uh, să facă o propunere uh, legislație privind serviciile digitale, însă aceasta va veni abia la sfârșitul președinției noastre în decembrie. Cât privește dezbarea de orientare, uh, ea se va purta în timpul președinției noastre și m-aș referi la ceva ce spuneați dumneavoastră. Cred că nu există o opoziție între o piață uh, Uh, internă deschisă și o economie deschisă către lume și uh, o percepție responsabilă uh, a intereselor economice. Să vă dau și un exemplu. Vedem că multe IMM-uri de succes sunt din Europa. Avem multe astfel de întreprinderi, sunt chiar campioane în context internațional. Însă există anumite domenii în care întreprinderile trebuie să fie foarte mari, astfel încât uh, să aibă um, o, un rulaj foarte mare de 20-30 miliarde de, de euro sau de dolari, cum ar fi în domeniul căilor ferate. Uh, Uh, există companii în aceste domenii din China sau din alte țări și uh, pe acestea nu le putem controla, nu putem controla câte ajutoare de state primesc. Deci uh, nu putem face decât companii feroviare să fie mai competitive și um, pentru că în ultimii ani s-a introdus un control al fuziunilor, noi l-am respectat, dar ni s-a spus că nu e nevoie de fuziune uh, Siemens și Alstom, ca să dau un exemplu concret, pentru că până la urmă chinezii încă nu sunt activi pe piața internă. Și au existat două consecințe. Concurența este globală, ea se manifestă și în America de Sud, și în Africa, și în Asia, și în al doilea rând, situația a ajuns în așa fel încât uh, industria politica industrială chineză vizează clar uh, Europa și uh, companiile chineze au cumpărat uh, material rulant, trenuri întregi în Europa. Uh, avem, deci, acum segmente întregi deținute de companii uh, uh, chineze. N-am interzis acest lucru. Avem chiar uh, o companie care produce um, locomotive uh, la noi în Germania, dar uh, trebuie să fim conștienți de, și de interesele noastre. Iar în ceea ce privește serviciile digitale, este foarte clar că în acest moment există folosire, o, o uh, creare de date, uh, de volume de date imense, clipă de clipă, și, bineînțeles, toate acestea trebuie prelucrate. Uh, se poate face pe baza lor digital mining uh, și sunt posibilități de afaceri uh, foarte interesante, dar salvarea, conservarea datelor se face aproape exclusiv de companii mari din Statele Unite și în parte și de unele din Asia. Din Europa nu avem astfel de companii și de aceea am vrea să avem Ehm, și actorii europeni. Nu vrem autonomie sau protecționism, vrem granițe deschise în cadrul Uniunii Europene și o Uniune care în același timp eh, este prezentă la nivel global ca participant liber și competitiv. Minister Altmaier, I'm, I don't know if... Mulțumesc, domnule Altmaier. Nu știu dacă doamna Lambrecht mai dorește să adauge ceva. Da, aș vrea să adaug și eu ceva în legătură cu um, directiva privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă. Uh, trialogul a început în timpul președinției croate și noi o să ne ocupăm foarte intens uh, de acest dosar și în timpul președinției noastre. E vorba de lucruri foarte importante pentru consumatori, în special ce se întâmplă în cazul insolvenței uh, unei, unui asigurător din domeniu și de asemenea trebuie văzut ce se întâmplă atunci când statele decid sau au un sistem de autorizare cum se întâmplă în Germania. Cum se reglementează atunci asigurările și, de asemenea, uh, e foarte bine uh, să avem un dialog uh, foarte bun pe aceste teme și vă propun, vă promit că ne vom angaja foarte mult pentru a apăra interesele consumatorilor în cadrul acestui trialog. Cât de departe vom ajunge nu ține numai de noi, însă cred că există niște posibilități destul de bune de compromis. Thank you, Minister. Mulțumesc, domnilor miniștri. În numele ID, domnul Marcus Buhaid acum. Marcus, ai două minute. Uh, thank Mulțumesc. Bună ziua tuturor. Am probleme cu camera. Vorbesc în limba engleză. Domnilor miniștri, mulțumesc pentru că v-ați alăturat reuniunii noastre astăzi. Bine ați venit! Mulțumesc, doamnă președintă. Am întrebări pentru domnul uh, Almaier. Ați menționat deja această chestiune. Cum credeți că putem aborda problema preluărilor străine ale companiilor noastre? Poziția noastră nu este una prea bună datorită crizei. Uh, lipsesc banii prin urmare, sunt o pradă ușoară pentru investitorii străini, mai ales uh, cei din Asia. Aveți un plan strategic cu privire la cum să abordați lucrurile, cum să cooperați mai bine la nivel european în domeniu? A doua întrebare, pentru a putea diversifica lanțul de alimentare în sectorul energetic, care este poziția dumneavoastră privind Nord Stream 2? Domnul Weber, colegul dumneavoastră se opune, dumneavoastră păreți să fiți pentru. Aveți vreun plan cu privire la cum să îmbunătățiți diversificarea pentru consumatorii noștri din Uniunea Europeană prin Nord Stream 2? Și o a treia întrebare ar fi ce părere aveți cum va funcționa mecanismul de taxare a carbonului la frontieră în ceea ce privește influențarea prețurilor uh, europene pentru bunurile și produsele de aici. Mulțumesc! Mulțumesc, Marcus. Aceste trei întrebări sunt pentru domnul ministru Altmaier. Domnule ministru, dacă puteți să vă limitați la trei minute. Has, um... Da, am adoptat da, există acest regulament de ecranare. Este, nu este obligatoriu pentru statele membre, este un fel de trusă de instrumente implementată prin legislațiile naționale. Am trecut deja amendamente prin Parlamentul nostru, amendamente ale legislației privind controlul fuziunilor și preluărilor suntem pe calea cea bună. Pe de o parte, Europa se numără printre locurile cele mai liberale la nivel global, unde se pot face aceste preluări. Aproape toate companiile sunt incluse aici și credem că este bine ca investițiile și fondurile străine din afară să vină în Europa, să fie investite în companiile europene. Trebuie însă să ne asigurăm că nu există o folosire defectuoasă a acestor fonduri. De exemplu, când vorbim despre energia militară sau bunuri cu dublă utilizare, avem și un interes strategic în același timp să ne controlăm propria infrastructură critică. De aceea am împiedicat uh, preluarea unei companii de rețele energetice de electricitate acum 2 ani, deci, este o chestiune pe care o supraveghem și o analizăm în mod constant cu am în legături cu vicepreședinta Comisiei, doamna Verstager, și cu Thierry Breton, care se ocupă de industrie, în acest sens. În ceea ce privește subiectul 2, Întotdeauna, intenția noastră a guvernului german a fost să permitem o diversificare a riscurilor și să respectăm uh, interesul justificat al Ucrainei. Am ajuns la un compromis, comisarul Șefcovic, împreună cu mine în Berlin în decembrie anul trecut. Am clarificat Eh, cum se vor sta lucrurile după realizarea Nord Stream 2. Va exista un tranzit semnificativ de gaz eh, prin Ucraina în viitorul apropiat. În al doilea rând, dacă Nord Stream gazează și va trebui să importăm mai mult gaz din Rusia pentru că sursele de gaz europene sunt în scădere în țările de jos și în eh, alte teritorii europene sau foste teritorii ale Uniunii Europene, cum ar fi Regatul Unit. În acest caz, probabil că în cadrul acestui pact ecologic va fi nevoie de mai mult gaz din țări din fosta Uniunea Sovietică, dar vrem să ne păstrăm și suveranitatea, adică investim în Germania foarte mult în acele terminale energetice utilizarea gazului natural lichefiat care să fie important în uh, Germania. Terminalele acestea există în Germania, în țările de jos, în Polonia, în Italia. Deci ideea este să importăm gaze din Statele Unite sau din uh, țările arabe în cazul în care se va dovedi că este nevoie pentru a evita posibilitatea unui șantaj sau a sancțiunilor economice. Și un ultim punct nu este o taxă, nu este un mecanism de taxare a carbonului la frontieră, ci este un mecanism pentru carbon la frontieră. Este un lucru de comisie. Va fi explicat în septembrie sau octombrie și uh, provocarea este următoarea. Prin implementarea pactului ecologic, un lucru în interesul nostru al tuturor, trebuie să ne asigurăm că în Europa capacitățile industriale nu vor avea de suferit în urma relocării emisiilor de carbon. Mecanismele care există în prezent nu sunt suficiente pentru a garanta acest lucru. Există mai multe opțiuni însă. O opțiune ar fi să plătim subvenții mai mari companiilor în cauză, dar ar fi costisitor sau o altă alternativă ar fi să ne gândim la un mecanism de ajustare care să intre în vigoare de îndată ce bunurile sunt exportate sau importate. Toate detaliile sunt clarificate în prezent de comisie. Noi dăm dovadă de atitudine constructivă, deschisă, vrem să ajungem la o soluție, la un compromis și acest proces va începe de îndată ce comisia va fi prezentat niște propuneri concrete în acest sens. Mulțumesc foarte mult! Domnul Marcel Colae acum din partea Vă rog. Mulțumesc, domnul președinte. Aș vrea să mulțumesc președinției pentru intențiile lor și domnilor miniștri pentru prezentări. I have on behalf Într-o anumită măsură, acestea răspund întrebărilor pe care le-am din partea grupurilor politice. Am trei întrebări. Pe inteligența artificială, regulamentul privind terorismul și actul pentru servicii digitale. Pe inteligența artificială, avizul IMCO privind partea etică a inteligenței artificiale, pe care o votăm în paralel în momentul de față cere o propunere legislativă privind inteligența artificială. După cum ați spus, pe bună dreptate, domnule ministru Lambrecht, în prezentarea introductivă, transparența, caracterul de exploatare și trasabilitatea sunt necesare pentru sistemele de inteligență artificială. Întrebarea mea este dacă președinția germană își va îndrepta activitatea în același sens, adică să sprijine o propunere legislativă sau mai degrabă vă gândiți doar la o comunicare. Presupun că uh, sunteți pentru propunerea legislativă în, în urma celor spuse de dumneavoastră în prezentarea introductivă. Apoi, regulamentul privind terorismul. Aș vrea să știu dacă estimați că veți finaliza acest regulament pe durata președinției dumneavoastră și în cazul uh, actului pentru servicii digitale. Am vrea să știm dacă intenționați să aveți reuniuni cu statele membre în pregătirea publicării acestei legi pentru servicii digitale. Mult succes! partea grupului meu politic pentru președinția dumneavoastră și aștept cu interes răspunsul. Mulțumesc, Marcel. Cred că ambii miniștri pot răspunde, dar vă rog pe scurt, pentru că încă mai avem mulți vorbitori. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări foarte interesante. Considerăm că în cazul inteligenței ar artificiale, nu trebuie să avem o suprareglementare, o reglementare excesivă. Bineînțeles, trebuie discutate aspecte etice, dar să nu uităm un lucru. Există acum o mare concurență în legătură cu uh, obiecțiile sau locul unde pot fi ridicate obiecții sau uh, deschise dispute. Deocamdată, uh, întreprinderile americane sunt foarte active Uh, opinia publică nu s-a ocupat foarte mult uh, de acest lucru, dar există o companie uh, din San Francisco, a fost preluată de Emerson și avem și noi interes să fim prezenți în această cursă, în această concurență și de aceea înțeleg de ce colega Lambert Lambrecht vorbește despre aceste aspecte etice, despre importanța nu uităm nici de competitivitatea Europei. În ceea ce privește legislația privind serviciile digitale, uh, știu că Comisia Europeană abia în decembrie va face o propunere uh, E greu să discut foarte mult uh, înainte de prezentarea propunerii, dar dacă vom avea condiții mai devreme, vă promit că vom dezbate și dacă nu, în decembrie, când va fi momentul oportun. Minister Lambrecht, please. Doamna ministră Lambrecht, vă rog. Um, Mulțumesc. Uh, colegul meu, uh, colegul Cola a interpretat foarte bine ceea ce am spus. Eu consider că transparența este extrem de importantă din perspectiva acceptării, dacă inteligența artificială este să fie acceptată. Cum spunea și colegul Altmaier, vrem să avem șanse economice reale datorită inteligenței artificiale și acestea depind foarte mult de acceptare. Am spus, e vorba de date, există deci această mare reticență, acest scepticism al cetățenilor europeni și de aceea e atât de important să avem transparență, să permitem existența transparenței. În Germania, în ultimele săptămâni și luni, am avut o discuție despre corona, dar și despre date. Și avem această mare reticență față de aplicație, de aplicația care trebuia folosită. Era vorba de o soluție descentralizată. Trebuie văzut foarte clar cine primește și cine poate prelucra datele Există deci această mare reticență care trebuie depășită și de aceea sunt depășită că dacă vrem să avem succes, depindem foarte mult de transparență. Terorismul. Uh, colegul Zehofer, uh, care este de interne, este cel răspunzător de acest domeniu, dar cu siguranță și eu o să acord mare atenție menținerii nivelului uh, condițiilor statului de drept. În ceea ce privește legislația privind serviciile digitale, colegul Altmaier spunea că abia așteptăm să vedem ce propune Comisia. Uh, și că imediat ce va fi posibil uh, vom uh, avea și noi evenimente pe această uh, temă. Dacă am înțeles eu bine, abia la începutul anului viitor vor începe cu adevărat discuțiile din perspectiva Comisiei conform programului ei, însă cu siguranță vom discuta despre ceva foarte important, cel puțin la noi în Germania și o procedură legislativă încheiată, adică combaterea urii și a instigării la ură pe internet, uh, și uh, va fi foarte interesant, bineînțeles, acum că noi am încheiat acest proces, să vedem ce propuneri va face Comisia pe această temă. Dar, cum spuneam, așteptăm cu mare nerăbdare propunerea Comisiei. Thank you. Mulțumesc, doamna ministru Lambrecht. Doamna Beata Mazurek din partea ECR. Aveți două minute, Beata. Mulțumesc. Domnule, doamnă președintă, am o întrebare pentru domnul Altmaier. În general, mă bucur să particip la o discuție așa de importantă, discuție relevantă de altfel pentru toți cetățenii comunității noastre. Sper că motoul președinției germane nu va rămâne la nivel teoretic de vorbe goale, Sper că se va concretiza în acțiuni pe care să le putem vedea. Doamnelor și domnilor, piața unică trebuie să fie elementul central al acțiunilor de redresare în economia europeană. Trebuie să ne concentrăm nu doar pe redresarea funcționării Uniunii Europene la nivel normal, trebuie să o consolidăm și să o ducem mai departe. ECR este pentru eliminarea barierelor și a restricțiilor administrative care limitează activitatea companiilor la nivel transfrontalier. Exemplul de sectoare vulnerabile ar putea include sectorul transportului rutier. Partea socială a pachetului 1 nu ia în considerare rolul cheie al transportului rutier în uh, conservarea, în continuitatea lanțului de aprovizionare. Dacă vrem să avem un răspuns comun care să existe cu adevărat data acestei crize, nu trebuie să prioritizăm doar interesele unei părți în detrimentul celelalte. Pe ce vă veți concentra, prin urmare, pe durata președinției dumneavoastră? Vreți să deblocați directiva privind notificările? Ar fi un instrument util pentru Comisie și ar permite uh, să nu se încalce directiva privind servicii. Mulțumesc, domnule Altmaier, aveți trei minute să răspundeți. Mulțumesc luăm foarte în serios logo-ul nostru. Vrem să punem în practică toate lucrurile pe care le-am propus, dar bineînțeles e vorba și de idei noi și una dintre ideile noi pe care vrem să o punem în evidență este ca uh, că în țările de jos și în alte țări europene se practică ceva de mai mult de 10 ani, adică se reduce bio, birocrația astfel și asta vrem să facem și la nivel european multe încercări. Nu, noi vrem ca regula unul intră, unul iese să devină realitate, adică pentru fiecare măsură administrativă, birocratică introdusă să se renunțe la o alta mai veche. Am uh, încercat acest lucru și în Germania, am văzut efecte foarte benefice pe care pot să le discut cu plăcere. De asemenea, Uh, în programul nostru vrem, uh, vrem să creăm pentru Europa uh, mai multe oportunități noi, fie legate de hidrogen, fie de alte tehnologii noi. E vorba de domenii în care să lăsăm libertate de reglementare, astfel încât să se poată încerca diferite soluții tehnice înainte de uh, angajarea milioane sau miliarde de uh, euro. Uh, în ceea ce privește directiva privind notificarea, așteptăm o propunere din partea Comisiei, uh, așteptăm o mișcare din partea Comisiei, pentru că sunt acolo ceva probleme serioase deciziile luate la Bruxelles Uh, și care țin mai degrabă de competențele naționale. Există o suprapunere sau o încălcare a competențelor. E vorba aici de suveranitatea națională și de aceea uh, vrem să continuăm dialogul ca să facem progrese, însă toate părțile implicate trebuie să se gândească foarte serios la un compromis. You, uh, Minister. Mulțumesc, domnule ministru. În încheierea primei runde are cuvântul domnul Martin Shirdewan în numele GUE Angel. Martin, ai două minute. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, și domnului ministru Lambrecht și domnului Altmaier. Prima întrebare. Ați spus că vreți să creăm o, o societate gigabit uh, eficientă, funcțională în Europa. Uh, S-a vorbit de Uniunea Europeană ca un powerhouse digital. Sună bine, însă uh, ne-ați spus în același timp și că avem de-a face cu structuri monopol uh, și că uh, e foarte dificil. Comisarul pentru competitivitate a vorbit de niște amenzi semnificative pentru monopolurile acestea ceea ce nu face ca ele să dispară și uh, deci nu sunt foarte bine poziționați jucătorii europeni. Uh, ați spus că vreți să schimbați lucrurile, uh, dar vreți să fiți puțin mai precis, în afară de a spune așa, la nivel general, că vreți să se schimbe situația. Și a doua întrebare pentru doamna ministru Uh, vă pronunțați pentru protecția consumatorilor și în relația cu platformele, ceea ce mi se pare foarte bine. Vorbiți de uh, combaterea instigării la ură, um, uh, vorbiți și de profiling. Dacă v-ați referit la propunerea care din partea comisiei, aș vrea să vă întreb cum, ve- cum credeți că va fi această propunere? Și ați vorbit și de politica industrială uh, și uh, de faptul că vreți să modificați uh, dreptul privind ajutoarele de stat la nivel european. Și apoi o ultimă, președin, o ultimă întrebare. Există multe întâlniri um, cu membrii ai corpului care face lobby. Vor fi transparente aceste întâlniri? Mr. um, both ministers, please. Mulțumesc, domnule Șirdeoan. Ambii miniștri au trei minute împreună să răspundă. Äh, da, cu siguranță aceste întâlniri uh, vor beneficia și uh, cu siguranță uh, secretarul nostru de stat care se ocupă de aceste lucruri poate da detalii. În ceea ce privește dreptul concurenței, uh, puteți uh, vedea ce părere are Germania uh, despre acesta din uh, politica noastră industrială, dar avem și acel manifest franco-german adoptat la începutul lui 2019, iar în vara lui 2019 a mai venit și un document comun al Franței, Germaniei și Poloniei, adoptat la Potsdam, la vremea respectivă, unde uh, sunt uh, expuse convingerile noastre. Comisia a făcut deja câteva propuneri, pe baza lor o să și discutăm, iar vă amintesc că o președinție de succes dacă, în primul rând, este un mediator onest și nu se ocupă doar de uh, impunerea propriilor interese. Bineînțeles, avem și noi niște dorințe la nivel politic, vom încerca să le realizăm, însă trebuie să fim foarte atenți, foarte tact, uh, să avem mult tact și să ne mișcăm uh, ținând seama și de context. Uh, și în Parlamentul European există o listă de dorințe politice și, bineînțeles, toată lumea dorește să le dea curs și apoi mai era o întrebare. Permiteți-mi să-mi găsesc notițele unde mi-am notat-o. Da, Europa Digital Powerhouse. Vrem să ajungem la un nivel foarte concret de competitivitate. Vrem mai multă independență, să reducem, de fapt, posibilitatea de creare de monopoluri americane în domeniu și în ceea ce privește cumpărarea, achiziționarea de stat startup-uri. Am vrea ca pe viitor aceasta să fie controlată mai bine, mai clar. Iar în ceea ce privește dreptul concurenței și al fuziunilor, am vrea să avem o examinare exante care să țină seama și de posibile viitoare evoluții. Cum vă spuneam, pentru uh, Germania se uh, pregătește o revizuire a dreptului. Și a doua soluție, să nu uităm să nu pierdem din vedere. Competitivitatea e soluția cea mai bună împotriva unui monopol, dar e nevoie de diferi, colaborarea diferiților actori. Există startup-uri bune în Europa, în unele domenii sunt foarte de succes. În Germania, de exemplu, există Get Your Guide, uh, un unicorn, a depășit pragul de un milion de dolari și eu ca ministru am spus foarte clar că vreau ca startup-urile cele mai de succes, care poate vor fi semnificative și în economia platformelor, uh, să nu mai fie nevoite mereu să meargă să se financeze în America. Vrem nu neapărat să intervenim în uh, piața în jocul liber al forțelor de pe piață, dar să încurajăm competitivitatea. Și vorbim acum în Germania de cheltuirea 10 miliarde de euro pentru finanțarea de startup-uri și să le permitem să fie finanțate și în faza de creștere, să le dăm numai 50-60 de milioane uh, și, bineînțeles, vrem să ne folosim și de uh, instrumentele de încurajare uh, uh, europene care există. Deci ne ocupăm de astfel de inițiative. Minister, Minister Lambrecht. Mulțumesc. Doamne ministru Lambrecht, doriți să adăugați ceva? Mulțumesc. Uh, membrul Parlamentului care a intervenit uh, avea dreptate. Într-adevăr, trebuie să avem mai multă responsabilitate pentru platforme și da, vă confirm, și ieri în Consiliu s-a discutat foarte în detaliu despre acest subiect și toți colegii uh, au fost de acord că e nevoie să se facă ceva și în legătură cu uh, instigarea la ură, discursul de instigare la ură. Noi în Germania am făcut deja un pas către stabilirea responsabilității clare printr-o lege și am vorbit numai de obligația de a înlătura acele uh, postări, uh, ci și să se impună uh, anumite sancțiuni care să fie comunicate și parchetului federal, astfel încât uh, urmărirea în justiție să se poată face uh, și să se dea și datele aferente. Deci s-a descris foarte clar uh, responsabilitatea. De asemenea, știu că doamna comisar Iurova e foarte implicată în această discuție, se ocupă intens de acest subiect. Uh, deci sperăm că acum că acest lucru se va regăsi și în propunerile pe care le va face Comisia. În ceea ce privește dezinformarea, ca platformele să-și asume tot, să aibă o răspundere mai mare și să intervină. De exemplu, în situații când uh, multe produse contrafăcute medicinale uh, sunt puse pe piață cu ajutorul lor sau când uh, se face publicitate mincinoasă. Uh, Cred că totul trebuie ajustat, reglat, ținând seama de protecția consumatorilor. Discuțiile trebuie să aibă loc și aștept cu mare nerăbdare agenda pentru protecția consumatorului pe care o va propune comisarul Reinders până la sfârșitul anului. Mulțumesc. Și în legătură cu evenimentele, publicăm tot ce se poate, întâlnirile cu lobbyiștii vor apărea și uh, veți vedea că și la ziua consumatorului în decembrie vom face totul pentru a asigura transparența. Mulțumesc. Începe acum a doua rundă. Vor avea cuvântul membrii conform sistemului DONT. Dacă mă uit la ceas, trebuie să insist mai mult să fim, uh, să ne încadrăm în timp. Un minut pentru întrebare, două minute pentru răspunsuri. Vă rog să respectați calendar, adică programul, pentru că altfel va trebui să vă tai microfonul. Să începem așadar, respectând reguli. Începem mai întâi doamna Arba Cocalari, numele PP. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am o întrebare pentru doamnă ministru a justiției. Vă mulțumesc pentru faptul că ați luat uh, cuvântul și v-ați prezentat prioritățile. Eu vreau să mă concentrez pe una dintre cele mai importante provocări cu care ne confruntăm în Europa, pe care o putem uh, combate de altfel, schimbările climatice, schimbarea climatică. Pentru a tăia din emisii și pentru a utiliza mult mai eficient resursele noastre, elementul esențial va fi acela ca afacerile europene să poată face tranziția către afaceri circulare. Ce va face președinția germană pentru a ajuta piața unică, pentru, eh, pentru a ajuta piața unică să treacă către economia mai verde și mai circulară? Ce veți face în așa fel încât să utilizăm mai eficient resursele noastre și în același timp să creștem competitivitatea europeană și să se reducă birocrația inutilă? Noi avem nevoie de întreprinderile europene de partea noastră în cadrul acestei tranziții și nu vom reuși să avem o tranziție verde dacă creștem poverile de pe umerii lor. Mulțumesc, Arba. Domnul Altmaier are cuvântul. Ich werde, uh... Ca ministru pentru economie în Germania, încă înainte de vacanța de vară o să iau poziție. Vrem să se schimbe regulile astfel încât să menținem industria și de aceea trebuie să definim uh, condițiile pentru uh, uh, înverzirea diferitelor industrii pentru fiecare în parte, pentru siderurgie, pentru aviație și așa mai departe. Am vorbit cu vicele, primul vicepreședinte uh, Timmermans uh, mult despre aceste subiecte și ne-am înțeles că evaluarea de impact va fi făcută de către comisie pentru a vedea efectele pactului ecologic asupra fiecarei ramuri industriale și apoi o să mă ocup astfel încât uh, întreprinderile să beneficieze de pactul ecologic, să nu se ajungă la falimente, și nici să se producă, de exemplu, oțel uh, în condiții neecologice. Aceasta va fi o mare provocare. Next. Mulțumesc, domnule ministru. Urmează SCD, doamna Grapin, aveți un minut. Domnule ministru, vă voi întreba despre strategia industrială. Grupul nostru social-democrat a pregătit un document și vreau să uh, îmi spuneți mai clar cum vedeți o strategie industrială pentru Uniunea Europeană în care să poată să fie integrate IMM-urile, pentru că pentru a avea o strategie competitivă, IMM-urile au nevoie de acces la finanțare, au nevoie de uh, investiții. Și dacă nu considerați că acest pact între două state, franco franco-german uh, între trei state nu duce ca imagine și ca senzație la fragmentarea pieței. Și pentru doamna ministru, uh, pentru că ați prezentat ce vă propuneți ca trialog, n-am constatat că vorbiți și de programul vamă care e uh, în fază de trialog și eu cred că uniunea piața internă nu poate să funcționeze fără a avea un sistem vamal fără a avea o uniune vamală fără a pune acest uh, regulament uh, în acest mandat la punct. dacă aveți de gând să introduceți și programul vamă în trialog. și ultimul, ultima întrebare dreptul, statul de drept ați spus doamna ministru ce se întâmplă însă cum spunea colegul schwab când un guvern încalcă statul de drept și suportă consecințe consecințele cetățenii. Aveți de gând să susțineți condiționalitatea statului de drept la alocarea fondurilor și cum? Grapini, maybe... Mulțumesc, doamnă Grapini. Poate că doamna Lambrecht ar putea să înceapă cu răspunsul, dar vă rog să fiți subcintă. Ja, vielen Dank. Ich... Da, mulțumesc. Cred că e foarte important uh, ca noi în Uniunea Europeană să ne gândim la aceste lucruri. Uh, statul de drept e o bază a valorilor noastre comune și de aceea uh, cu siguranță și acest lucru va fi pe ordinea de zi a discuțiilor. Ca și în, în Consiliul de Justiție, vă spuneam, am discutat, dar și uh, în Consiliul condus de Haicomas. <clears throat> vor fi consecințe, uh, vor fi discutate în cadrul președinției uh, Consiliului, nu doar pentru că vom avea acel raport privind statul de drept, care va fi discutat intensiv și evaluat, ci și pentru că așteptăm cu mare nerăbdare deciziile care vor fi luate împreună în legătură cu această valoare comună a noastră, a comunității noastre. Ea cu siguranță trebuie să fie din nou în centrul atenției. Mulțumesc! Mr. Altmaier. Mulțumesc, urmează domnul Altmaier. În ceea ce privește programul pentru vân, uh, sub președinția Ministrului de Finanțe vom discuta și vom încerca imediat după ce avem un acord pe CFM să ne ocupăm cu prioritate și de el. Dar uh, sper totuși că șefii de state și guverne vor reuși să ajungă la un acord Uh, astfel încât uh, să uh, ne putem ocupa de el. În legătură cu politica industrială, am spus că politica industrială germană trebuie văzută mai întâi ca o precondiție pentru o strategie industrială europeană. Noi avem foarte multe locuri de muncă în industrie, creăm multă valoare prin industrie Există deci o răspundere să discutăm și despre ce se întâmplă astfel și cum să facem să se ajungă la o proporție mai mare și în alte țări. Există o propunere a Comisiei pentru politica industrială, mai există și o propunere de politică privind IMM-urile. Noi le vedem uh, ca un cuplu, pentru că numai întărindu-le împreună putem să ne atingem obiectivele aceasta va fi o prioritate pentru președinția germană, uh, deci așteptăm propunerea Comisiei și împreună cu celelalte state membre o să discutăm despre eventuale îmbunătățiri ale acestei uh, propuneri. Mulțumesc! Să... Mulțumesc! Urmează domnul Tomislav Sokol de la PP. Tomislav, ai un minut, te rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Am o întrebare pentru ministrul Lambrecht. La începutul crizei s-a constatat o foarte mare lipsă de coordonare și viața noastră de zi cu zi a avut foarte mult de suferit. Toate aceste lucruri au, uh, au avut un efect uh, nociv asupra pieței interne. S-a constatat penurie de anumite produse de protecție personală în acest context. Măsurile pentru strângerea acestor uh, mijloace de protecție personală în, conf- în contradicție cu articolul 35 de tratate au fost luate de anumite state. Problema acestea, cum știți, uh, s-au rezolvat. Comisia este gardianul tratatelor, după cum știți, dar eu vreau să vă întreb ce părere are Consiliul despre acest gen de restricții la export pe care le-am întâlnit în aceste luni de pandemie. Și cum vă puteți asigura că aceste lucruri să nu se mai întâmple pe viitor? Mulțumesc, Tomislav. Presupun că această întrebare îi se adresează în principal domnului Altmaier. Domnule ministru, aveți cuvântul. Eh, ja, was die eh, da, în ceea ce privește în legătură cu uh, dotarea sau achiziția de dispozitive medicale, există situația de fapt și anume, în Europa producem echipamente mm, care ne pot, uh, pot ajuta să producem produse finale, de exemplu anumite tipuri de spumă, însă materiile Uh, respective sunt exportate în Asia, unde din ele se, face, uh, se fac măști. Când a uh, izbucnit această pandemie, multe state europene s-au temut că s-ar putea ajunge la o problemă de stocuri care se exportă, se influențează, de, se mută dintr-un stat în altul. Uh, și uh, s-a făcut o încercare de uh, a aduce cât mai multe astfel de produse în Europa. S-au luat însă, din, după părerea mea, anumite măsuri la nivel național care n-au fost foarte fericite și acum uh, Comisia Europeană uh, a făcut o propunere de reglementare paneuropeană în legătură cu comerțul liber în cadrul Uniunii Europene și uh, controlarea exporturilor către exterior. Nu s-a rezolvat însă problema, pentru că s-a pus problema uh, și întrebarea de ce nu producem noi aceste produse în Europa. În Germania am creat un task force tocmai pentru a lucra cu industria, pentru a uh, putea finanța producția de măști, de exemplu, în Europa. Important e că ar trebui ca aceste măsuri să asigure 20-30% din necesarul de măști, producție de 30% din necesarul de măști în Europa. Acest lucru uh, însă trebuie însoțit și de uh, măsuri de prevedere, de creare de stocuri de măști în momente nu e criză sanitară și cu siguranță noi suntem gata să propunem un, un sistem de reglementări la nivel european. Minister. Mulțumesc, domnule ministru. Urmează doamna Svenia Han din numele, în numele Renew. Svenia, ai un minut. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc ambilor miniștri pentru schimbul de opinii de astăzi. Re, uh, Guvernul federal al Germaniei preia președinția într-un moment dificil și urez mult succes. Întrebarea mea este pentru doamna Lambrecht. Încă de la începutul crizei uh, vedem că se încalcă de drepturi legate de călătorii. Uh, s-au renunțat, uh, s-au anulat multe călătorii, multe vacanțe și Mulți uh, cetățeni au fost uh, lăsați pur și simplu baltă de guvernele lor naționale. Numai uh, Lufthansa încă are de rambursat un miliard de euro clienților săi, chiar dacă a fost ajutată. Se încalcă drepturi europene prevăzute de legislația europeană în legătură cu călătoriile cu avionul și pachetele de servicii de, uh, de călătorie. Se erodează în felul acesta piața internă și drepturile cetățenilor. Ce intenții aveți pentru a opri acest fenomen și cum se uh, câștigă încrederea cetățenilor europeni? Mulțumesc! Mulțumesc, Svenia. Ministrul Lambrecht are cuvântul este adevărat că în astfel de momente de criză, cum uh, e pandemia uh, COVID-19, drepturile consumatorilor nu trebuie văzute ca un accesoriu plăcut, ci ca ceva esențial, astfel încât să păstrăm încrederea consumatorilor. Și uh, un lucru important și pentru după criză trebuie investit uh, într-o protecție fiabilă astfel încât uh, cetățenii să fie siguri că li se respectă drepturile. De, de aceea trebuie protejate drepturile și de aceea la început explicam deja, vreau să discutăm la nivel european despre felul în care uh, tratăm riscul de insolvență astfel încât cetățenii să nu fie lăsați uh, să se descurce singuri. Uh, în cazul uh, pachetelor de călătorie, uh, noi în Germania am prevăzut posibilitatea de a acorda niște boni, niște cecuri, uh, astfel încât fiecare consumator să știe că nu are doar o bucată de hârtie, ci un bon valori care îi permite să, să se bizuie pe faptul că va fi rambursat. De asemenea, trebuie să discutăm de felul în care se implementează, se exercită aceste drepturi astfel încât uh, să îmbunătățim situația pentru că adesea la nivel național lucrurile se interpretează diferit. E foarte important să devină drepturi reale aceste drepturi prevăzute deja de legislație și despre acesta voi discuta cu colegii. Thank you, minister. Mulțumesc, doamnă ministru. Doamna Alessandra Baso de la ID, aveți cuvântul. Grație. Mulțumesc. Ministrul Lambrecht s-a referit deja la ce intenționează să facă cu privire la aceste știri false, la dezinformări. După părerea noastră, aceste dezinformări și știri false pot fi combătute cu adevăr și nu cu vorbe goale. De multe ori, ca surse eh, de încredere, de informare, sunt privite ehm, mijlocele de informare ce sunt de partea puterii și se discreditează cei care au păreri diferite, eh, care sunt numite știri false sau discurs care îndeamnă la ură chiar și în perioada COVID și în perioada cea mai dură acestei, uh, acestui interval pe care l-am traversat, am simțit această cenzură. De aceea, întrebarea mea este ce idee are președinția pentru a combate dezinformarea? E bine să combatem dezinformarea, dar să evităm cenzura gândirii libere. Mulțumesc! Thank you. Um... Mulțumesc. Doamna Lambrecht are cuvântul. Libertatea de exprimare ca și principiul statului de drept reprezintă o valoare fundamentală a Uniunii Europene și tocmai de aceea trebuie ca această libertate să fie protejată. E vorba aici și de dezinformare, dar și de discurs care instigă la ură. Am uh, discutat cu colegii Uh, și am cenzurat uh, și un fost uh, primar care incita la ură, care între timp uh, um, nu l-am, uh, îmi cer scuze, nu a fost cenzurat, ci a fost uh, supus unor matecții de măsuri uh, de protecție. important este că trebuie să apărăm libertatea de exprimare. Uh, pentru că respectiva persoană uh, se implicase activ în discuția despre politica privind uh, migrația și susținea o politică deschisă privind migrația și dacă astfel de exprimări uh, nu mai sunt posibile pe internet, dacă ești amenințat cu moartea pentru astfel de păreri, înseamnă că uh, situația nu este că, cum, cum trebuie și deci pentru noi uh, această libertate uh, va fi foarte importantă, este baza uh, coexistenței noastre și de aceea am scris colegilor și am explicat că nu trebuie să permitem ca pe internet să fie valabile alte reguli decât în uh, lumea reală, pentru că uh, dacă în lumea reală nu permitem instigarea la ură, atunci nici în lumea digitală nu trebuie să se întâmple acest lucru. Nu se poate să se lase impresia că pe internet orice e posibil și că poți amenința pe cineva uh, sau poți cenzura pe cineva. Așadar, trebuie să purtăm o discuție serioasă ca să nu se mai întâmple astfel de lucruri. Apoi, uh, în legătură cu dezinformare există pericole reale pentru cetățeni în urma dezinformării. De exemplu, Există tot felul de idei nebune legate de substanțe de dezinfectare, mai ales în contextul unei pandemii. Sunt fake news foarte periculoase care circulă și uh, nu e vorba doar că trebuie împiedicat uh, să circule ceea ce nu-mi place mie, ci să oprim, să punem uh, niște mecanisme care să apere oamenii de ceea ce este periculos. Uh, E vorba aici, nu e vorba aici de cenzură, ci de că suntem obligați să protejăm cetățenii. Thank you, minister. Mulțumesc, doamnă ministru. Urmează doamna Anna Cavazzini în numele verzilor. Un minut, Anna. Ja, um, vielen herzlichen Dank. Um... Mulțumesc foarte mult domnului Altmaier, doamnei Lambrecht, pentru faptul că di- ă, poartă acest dialog cu noi. Mult succes președinției germane. Foarte pe scurt vreau să spun ceva, mai ales pentru un alt maier, pentru că nu prea avem foarte mult timp. Foarte important pentru Parlamentul European și pentru Comisie, așa cum a arătat uh, doamna președinte von der Leyen, este redresarea. Um, Comisia a făcut o propunere, Parlamentul își va da opinia și am văzut că președinția germană pregătește sau se gândește la concluzii ale Consiliului. Uh, știm că în ceea ce privește protecția consumatorilor și în alte domenii, Europa este lider și vreau doar să întreb exact ce va face concret președinția germană pentru a încuraja uh, Uh, și uh, protecția consumatorilor, dar și redresarea. Să putem și noi, Parlamentul, să contribuim. Apoi, planul de acțiune pentru uh, lanțurile de aprovizionare durabile. S-a spus că s-a făcut deja, s-au făcut deja eforturi în Germania. Acum comisarul Reinders pregătește un plan. Vreau să știu exact cum prevede Ministerul uh, pentru Economie din Germania să se implice în aceste eforturi? Cum să se asigure că se vor purta discuții fructuoase? Mulțumesc! Thank you! Mulțumesc! Cred că aceasta... Domnul Altmaier, vă rog să fiți uh, concis pentru că nu ne mai rămâne destul timp. Voi încerca să fiu cât se poate de succint. Subiectul este unul foarte important în Germania ministra de mediu uh, este cea de resort, dar și la nivel european uh, comisarul de mediu este foarte implicat. Am fost și eu ministru de mediu, știu cât de important e subiectul și încă din anii 80 uh, am făcut multă, multe progrese în materie de eficiența folosirii resurselor, dar nu e vorba doar de un subiect de mediu, și nu e vorba doar de reglementare, ci este o chestiune care privească și economia și politica, pentru că deșeurile produse de societatea noastră nu trebuie văzute doar ca un gunoi politic, ci și ca materie primă din care să se poată obține profit economic. În felul acesta, ecologia și economia vor merge mult mai bine mână în mână iar în ceea ce privește propunerea comisarului Reinders, în ceea ce privește legislația privind lanțurile de aprovizionare, ei bine, așteptăm cu mare interes această propunere. Noi în Germania, acum aproximativ trei adoptat un plan național de măsuri privind lanțurile de aprovizionare și respectarea drepturilor omului și am vrea să spunem că nu suntem uh, ma, uh, nu susținem numai soluțiile naționale, pentru că, de fapt, e un subiect, o problemă care trebuie rezolvată la nivel european. Mulțumesc! Maldonado Mulțumesc! În numele și de Adriana Maldonado Lopez. Mulțumesc, doamnă președinte! Aș dori să-i adresez o întrebare domnului ministru pentru justiție și protecția consumatorilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la ședința de astăzi a Comisiei IMCO, pentru că aici discutăm despre niște aspecte foarte importante pentru S și D, și anume protecția consumatorilor. În programul de lucru al președinției germane pentru acest semestru, noi considerăm că este fundamental să ne concentrăm pe piața internă. Piața internă este foarte importantă pentru revenirea de pe urma crizei COVID-19. În plus, uh, ne bucură foarte mult uh, acea parte din programul noastre de lucruri care se referă la protecția consumatorilor într-o manieră sustenabilă. Criza a făcut în așa fel încât transformarea digitală să fie mult, mult mai importantă și arată cât de importantă este transformarea digitală pentru recuperarea economiei în următorii ani. Consumatorii trebuie să aibă încredere în noile tehnologii pentru că altfel nu le vor folosi. De aceea am trei întrebări concrete pentru doamna ministru. Președinția germană cum dorește să sublinieze rolul transformatorilor în această transformare digitală? Pe de altă parte, președinția germană cum mm, va identifica riscurile în domeniul inteligenței artificiale? Și în al treilea rând, planul de recuperare, care este un lucru foarte important, care schimbă paradigma în Uniunea Europene, iată că noi putem da un răspuns, un răspuns important și rapid într-un moment atât de, de criză. Deci, ce măsuri veți avea pentru consumatori în acest plan de recuperare? Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum îi dau cuvântul doamnei ministru Lambrecht și o rog să răspundă pe scurt și de asemenea în același timp să dea remarcile de încheiere și apoi va avea cuvântul și domnul Altmaier. Trebuie să încheiem acest punct de perioadă de zi. Doamna Lambrecht, aveți cuvântul. nutzen, aber Verbraucher entsprechend trebuie să protejăm uh, drepturile consumatorilor și trebuie ca situația pentru consumatori să fie reglementată în așa fel încât astfel încât ei să aibă încredere în inteligența artificială și în alte soluții noi. Uh, Așadar, trebuie ajustat uh, legislația privind protecția consumatorilor la noua eră digitală. Cred că avem protecție bună, dar uh, nu toți consumatorii și nu toate reglementările sunt uh, în pas cu uh, aceste evoluții digitale. Deci, dacă e să revin la, la un subiect pe care l-am menționat, transparența e foarte importantă. Uh, pentru acceptare, care apoi va duce la efecte economice foarte benefice. Și sunt convinsă că uh, redresarea după criza economică uh, în care se găsește Uniunea și întreaga lume se va, va depinde de încrederea consumatorilor în produse. Va fi important ca cererea să, să-și revină, să se reia, ceea ce înseamnă că E nevoie de multe măsuri economice, dar acestea vor avea succes numai dacă uh, consumatorii vor avea încredere în produse. Mulțumesc! Thank you! Mulțumesc, doamnă Lambrecht! Și acum, domnule ministru Altmaier, remarcile dumneavoastră. Stimată domnule președinte, mulțumesc foarte mult pentru invitația pe care mi-ați trimis-o am auzit multe propuneri, multe îndemnuri în această discuție, foarte uh, mult schimbul de opinii și vă asigur că și pe viitor, în timpul președinției germane, cu siguranță vă voi sta la dispoziție. Cu mare plăcere. Mulțumesc! Well, that was... Într-adevăr, foarte succint. Vă mulțumesc foarte mult, uh, stimați miniștri. Vă mulțumesc pentru participarea la această întâlnire a Comisiei IMCO, unde am discutat despre prioritățile președinției germane. Sperăm și noi că IMCO va putea să-și aducă aportul uh, în acest domeniu și să rezumăm uh, munca legislativă cât de repede, cu putință. Aș vrea să fac un mic anunț înainte să trecem la următorul punct de pe de zi, și nume rezultatul votului. Avem rezultatele votului final cu privire la cele șase dosare. La primul dosar, cu privire la dreptul internațional și inteligența artificială, 39 pentru, 1 împotrivă, 0 abțineri. Al doilea, 39 pentru, 1 împotrivă, 4 abțineri. Al treilea document, 3905 este rezultatul. Al patrulea dosar, 39 împotrivă, 4 abțineri. Drepturile proprietate intelectuală 43 pentru, 0 împotrivă, o abținere și pentru ultimul dosar, drepturile fundamentale, 41 pentru, împotrivă și 3 abțineri. Să se consemneze, ați primit deja un e-mail cu uh, toate rezultatele și, bineînțeles, este un vot prin apel nominal. În al doilea rând, aș dori să revin foarte pe scurt la votul pe care l-am avut la începutul acestei sesiuni, se pare că nu a fost clar pentru toată lumea de ce am realizat acel vot. A fost un vot cu privire la o propunere a Comisiei de a amâna termenul pentru punerea pe piață a anumitor componente produse deja în conformitate cu regulamentul care vizează componentele care nu vizează um, autovehiculele rutiere. Envy Cealaltă comisie responsabilă aici a luat deja decizia relevantă, s-au luat anumite discuții la CCC cu privire la comisiile care trebuie să-și asume răspunderea și noi doar, noi doar ieri am aflat că am primit competențe conform regulii 58 pe acest uh, dosar. Deci regula 58, competențe partajate cu ENVI. Și dosarul se află deja pe ordinea de zi a plenarei, de aceea astăzi noi a trebuit să votăm, votăm la IMCO dacă suntem de acord sau nu cu amânarea propusă de comisie, în așa fel încât să putem participa la dezbaterea din plen de mâine. S-a făcut o propunere în acest sens coordonat seară și cu unanimitate s-a hotărât uh, adoptarea procedurii simplificate și asta am făcut în această dimineață, practic. Nu am avut uh, deloc posibilitatea să facem votul prin uh, iVote sau prin vot pe hârtie, de aceea am făcut votul așa cum l-am făcut azi dimineață. Sper că a fost mai clar acum. Uh, rezultatul a fost verificat. Nu a fost 17 pentru, ci 19 pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Acestea fiind spuse, cred că este mai clară situația cu acel vot, fără să ne mai lungim cu vorba, pentru că mai avem 15 minute la dispoziție direct la ultimul punct de pe ordinea noastră de zi, și anume bugetul general al Uniunii Europene pentru anul financiar 2021. Raportul pentru avise domnul Leszek Miller. Avem astăzi un proiect de aviz. Pot să vă dau cuvântul pentru 4 minute. Aveți cuvântul, vă rog frumos. Mulțumesc, Doamnă președinte, stimați colegi, avizul pe care vi-l prezint astăzi cuprinde câteva recomandări pentru Comisia pentru Bugete și noi sperăm că vor, lua, vor ține seama de recomandările noastre în rezoluția pe care o vor da pentru bugetul 2021. Bugetul acesta este primul din noul CFM de șapte ani al Uniunii Europene. Un aspect notabil este că acest buget a fost pregătit într-o situație foarte deosebită datorită pandemiei de coronavirus. Vă rugăm să luați notă de faptul că toate sectoarele din economia europeană au fost afectate. Planul de recuperare are nevoie de încrederea consumatorilor. De aceea, la rubrica 1, sumele trebuie să fie suficient de mari încât să se financeze piața internă. Piața internă trebuie să fie mai rezistentă în situații de criză. De asemenea, aș dori să subliniez faptul că Comisia a propus un program pentru piața internă. în sprijinul funcționării corecte acesteia și pentru facilitarea fluxurilor de bunuri și servicii, pentru combaterea splării de bani, pentru creșterea competitivității și întreprinderilor și IMM-urilor. Ne place foarte mult de asemenea felul în care este finanțat CEF, deci Facilitatea Connecting Europe. ar trebui să acopere într-o oarecare măsură și funcționarea pieței unice. Având în vedere efectele crizei, trebuie să înțelegem că uneori efectele crizei au dus la anumite practici neloiale. Sugerez creșterea gradului de protecție oferit consumatorilor. Consumatorii trebuie să fie apărați atât online cât și offline, în ambele tipuri de tranzacții. În încheierea avizului meu, fac un apel ca Comisia să accepte proiectele noastre pilot. Sperăm că acestea vor fi de folos mm, în vederea punerii în aplicare a codului VAMAL. De asemenea, facem un apel ca acțiunile pregătitoare care intră în sfera de uh, responsabilități o să fie sprijinite de către comisie. În încheiere, aș dori să menționez faptul că propunerea de buget încă nu este finală. Și nici avizul nostru, de altfel, nu este finalizat. Sper că, pe măsură ce facem schimbul de opinii cu uh, colegii, vom putea ajunge la un text, la o formulare a textului care să reflecte cât mai bine prioritățile noastre pentru buget. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Miller. Acum am să-i dau cuvântul raportului din umbră pentru PP, domnul Schwab. Aveți două minute jumătate, Andreas. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. În primul rând îi mulțumesc domnului Miller pentru excelentă. Eu mereu spun că comisia noastră este foarte pregătită în a cheltui banii și a, se, a ne asigura că banii contribuabililor sunt cheltuiți așa cum trebuie. Nu vreau să adaug foarte multe lucruri la cele spuse domnul Miller. După cum spunea deja, după cum spuneau deja miniștrii germani, există această problemă la frontiere datorită crizei COVID. Și problema aceasta este foarte gravă pentru piața internă, pentru că ne dorim să menținem deschisă piața internă și să apărăm de măsuri protecționiste. Poate că ar trebui să menținem aceste lucruri, dar în rest, cred că toate celelalte aspecte menționate de domnul raportor sunt evidente și le putem sprijini. Prin urmare, domnule Miller, voi face un amendament în acest sens vis-a-vis de măsurile protecționiste. În rest, vă sprijin. Mulțumesc. Mulțumesc, Andreas. Și acum, Dita Haranzova pentru Renew are cuvântul. Dita? Thank you very much. Very brief. Uh, the draft opinion is a good Mulțumesc, o intervenție scurtă. Proiectul de aviz este o bună bază de lucru Trebuie să subliniem faptul că programul pentru o piață unică trebuie să fie finanțat adecvat, ceea ce deocamdată nu e cazul nici în acest buget, nici în discuțiile privind CFM. La fel și pentru programul privind Europa Digitală, Multe dintre aceste proiecte pilot sunt acceptate, sunt acceptabile și sper că toate grupurile uh, se vor regăsi în pachetul uh, final privind PAS și EPS. Mulțumesc! Chiudița and... Mulțumesc, Dita! Domnul Iorșisa din partea ECR pe lista mea acum. Mulțumesc! Fondurile europene trebuie să includă măsurarea rezultatelor, să măsori numai ceea ce ai obținut concret, la final nu este suficient. Dacă este vorba de cursuri, trebuie să măsori și în ce măsură oamenii care au terminat acele cursuri și-au găsit un loc de muncă, nu doar numărul celor care au terminat cursul. Un alt exemplu al noastră ar fi propunerea privind piața unică, unde accentul se pune pe indicatorii de rezultate concrete, cum ar fi sprijinul pentru IMM-uri și nu măsurarea rezultatelor pe termen lung, cum ar fi uh, reducerea timpului și a costurilor pentru crearea unui IMM. Finanțarea a 100 de companii, uh, de exemplu, este prezentat ca un rezultat, dar acele companii pot da faliment uh, într-un an uh, și deocamdată ar părea că este mai de dorit asta decât să finanțezi doar 20 de companii care continuă să funcționeze, care plătesc salarii, care oferă un, um, o viață decentă unui număr de oameni. Această agendă politică nu dă încredere companiilor să furnizeze bunuri și servicii și până la urmă poate funcționa împotriva consumatorilor putem stabili garanții solide pentru industria auto pentru 40 de ani, dar asta nu va fi în favoarea bunăstării consumatorilor dacă prețurile mașinilor vor crește mult. Avem nevoie de măsuri de protecție a consumatorilor, uh, dar uh, trebuie să avem în vedere interesul consumatorilor, nu soliditatea măsurilor. Uh, COVID ne-a arătat că soliditatea măsurilor duce bunăstarea consumatorilor, pentru că rambursarea trebuie să se facă în 14 zile după prezentarea cererii, chiar și în această perioadă dificilă. Multe agenții de turism, de exemplu, au probleme de lichidități falimentul lor duce la reducerea concurenței, ceea ce duce la creșterea prețurilor pachetelor de călătorii și asta este în detrimentul bunăstării consumatorilor. Haideți să privim dincolo de un statut uh, interesant pe Facebook. Mulțumim, domnule Iujița. Nu cred să mai fie alți raportori din umbră care să vrea să intervină pe acest dosar, așa că vă pot da cuvântul Uh, pentru a face remarcile finalele leșec. Mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit și care și-au manifestat uh, sprijinul prin prezentarea de amendamente, cum este domnul Schwab. Sunt sigur că pe baza amendamentelor propuse, vom reuși să ajungem la un text uh, care să includă majoritatea așteptărilor și priorităților grupului. În ceea ce privește protecția consumatorilor și funcționarea pieței uh, unice, nu ar trebui să existe controverse. Dacă există poziții divergente, sunt sigur că vom reuși să găsim o soluție de compromis, așa că mulțumesc tuturor pentru intervenții și vă încurajez să propuneți amendamente dacă doriți să vedeți acele părți în text. Mulțumesc, domnule Miller, și aici încheiem uh, acest punct de pe ordinea de zi. Cred că putem trece acum la diverse dorește cineva să propună ceva la diverse și din câte văd nu e cazul. Prin urmare, următoarea noastră reuniune va avea loc pe 3 septembrie, într-o zi de miercuri, reuniune ce rămâne să fie confirmată. Și coordonatorii care sunt aici, nu uitați, vă rog, că peste 15 minute ne revedem. Mulțumesc! Cu participare la distanță, sigur, da.